de care se vorbește. Astfel, în conformitate cu această recomandare, vor trebui să o votăm uh, și uh, la momentul votului. Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi uh, miercuri la ora 10 dimineața și termenul pentru voturile separate pe părți și cu apel nominal miercuri la 4 după masa. Acum continuăm această dezbatere. Vreau să dau cuvântul un minut și jumătate doamnei Jimenez Verseril. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. De când uh, am ajuns în Parlament, apărarea victimelor uh, violenței de gen, dar și apărarea tuturor victimelor